avem o scurtă prezentare a următorului raport. Raportul Zdanova și Blinkeviciude, de crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului între viața profesională și cea privată, dau cuvântul celor uh, două raportoare, patru minute fiecare. Thank you, Chia, dear. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, uh, stimate domnule comisar. Raportul se uh, referă la necesitatea de a schimba societatea și situația femeilor în societate, pentru că ne dorim ca femeile și bărbații să câștige la fel și să uh, se ocupe de îngrijire la fel atât la nivel european cât și la nivel local și național trebuie să se acționeze, trebuie luate măsuri legislative, precum și nelegislative, astfel încât bărbații și femeile să reconcilieze mai bine munca și viața privată, respectiv petrecerea timpului cu familia și prietenii. Piața muncii ar trebui să poate pune la dispoziție aranjamente flexibile și în acest moment reprezintă un motiv de îngrijorare foarte puternic. Uniunea Europeană trebuie să adopte de urgență uh, politici de echilibrare a vieții profesionale cu cea privată, pentru că realitatea din prezent nu ține cont suficient de nevoia tot mai diversă a de dezvoltare a societății. În raport uh, facem un apel la Comisie pentru a înainta o serie de propuneri de le, uh, legislative în ceea ce privește diferitele tipuri de concediu pentru femei. Um, cerem uh, revizuirea directivei privind concediul de maternitate, de paternitate, precum și cel pentru îngrijirea rudelor. Statele membre sunt solicitate să ofere servicii de îngrijire eficiente și uh, durabile pentru copii, uh, rude în vârstă, persoane cu dizabilități sau persoane care suferă de o boală. O parte specifică a raportului este dedicată calității uh, ocupării. Criza a cauzat și o creștere a lucrătorilor tot mai săraci. Oamenii trebuie să lucreze mai mult și uh, trebuie să aibă câteodată mai multe locuri de muncă pentru a avea un venit decent. De aceea este foarte important să asigurăm salarii decente pentru toți lucrătorii și de asemenea să se oferă un program de lucru flexibil care să nu genereze o povară suplimentară celor care uh, au și o viață profesională și una privată, atât în ceea ce privește bărbații, cât și în ceea ce privește femeii. Crearea unor condiții de pe, pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată este foarte important, pentru că uh, dacă uh, persoana respectivă are o viață personală mulțumită, atunci rezultatele se văd și în viața profesională. În felul acesta se obține dezvoltare profesională, iar noi uh, apelăm uh, la dumneavoastră pentru a îmbunătăți situația. raportorii, noi suntem uh, mulțumiți de rezultatele uh, acestui text uh, care a fost redactat de către comisiile Empel și FAM. Spre regretul nostru, există foarte multe solicitări de voturi pe părți. Noi cu toții, dragi colegi, am uh, primit o declarație comună a 11 rețele de ONG-uri, acesta este textul, care au colaborat încă din anul 2012 pentru a spori conștientizarea în ceea ce privește provocările zilnice cu care se confruntă femeile și bărbații în Uniunea Europeană, în ceea ce privește reconcilierea vieții de profesionale cu cea de familie și privată. Aceste 11 rețele de ONG-uri ne solicită să votăm uh, acest raport în ansamblul său pentru a evita ca aceasta să fie fragmentat sau înțeles uh, în acest fel. Sperăm că nu veți uh, ignora această solicitare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Blinkeviciute. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, aš dėkoju. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să le mulțumesc uh, colegilor, începând cu coraportoarea mea, doamna Ștanoca, și tuturor celorlalți uh, colegi pentru buna colaborare la acest raport. Aceasta este o reacție a Parlamentului European la foaia de parcurs a Comisiei cu privire la decizii care ar ajuta la o mai bună reconciliere a vieții profesionale și vieții de familie, mai ales pentru familiile care au copii. De asemenea, este contribuția noastră la consultarea publică lansată de comisie și la consultările cu partenerii sociali. E o chestiune foarte importantă pentru noi și de aceea ne așteptăm la propuneri legislative din partea Comisiei pe acest subiect. Este o chestiune, chestiune presantă pentru statele membre după ce în iunie acest an Consiliul a adoptat concluziile sale cu privire la egalitatea de gen. A cerut consolidarea măsurilor legislative care să creeze condiții și posibilități egale pentru femei și bărbați să reconcilieze viața personală, profesională și viața de familie. E bine că avem acest obiectiv uh, comun, de aceea solicităm Comisiei să propună o uh, inițiativă ambițioasă privind uh, concediul de maternitate și, de asemenea, cu măsuri care să permită uh, să ușureze viața persoanelor care au grijă de persoane care depind de ele. De asemenea, solicităm Comisiei să vină cu o propunere referitoare la concediul de paternitate, care să prevadă o perioadă de cel puțin două săptămâni de concediu plătit pentru tați. Și, de asemenea, considerăm că considerăm că um, uh, concediul um, plătit trebuie să fie extins. Femeile trebuie să fie ajutate la integrarea lor pe piața muncii. Pentru că odată ce femeile pot să lucreze mai mult și să se încadreze mai bine pe piața muncii, uh, sigur e important și ca ele să-și poată reconcilia viața profesională cu cea familială. De aceea, coordonarea um, sistemelor de, uh, de uh, concediu de maternitate din statele membre este foarte importantă. Să nu uităm că Europa, populația din Europa îmbătrânește rapid Așadar, familiile ar trebui să aibă mai mult timp pe care să-l poată petrece împreună. Acest lucru ar contribui și la creșterea ratei natalității. Foarte adesea, femeile se decid să nu aibă copii sau să nu aibă mai mulți copii pentru că nu știu cum ar putea să uh, își împace obligațiile de mamă cu cele de femeie care dorește să lucreze. Și foarte multe țări, uh, în momentul de, as- de astăzi, se confruntă cu o rată natalității în scădere. E foarte important de aceea să ajutăm femeile uh, și angajatorii trebuie să fie conștienți de obligația lor de a oferi uh, condiții pentru ca femeile să poată să lucreze. Din păcate, atitudinea în continuare este Uh, una care pune în cârca femeilor obligațiile de a își împăca uh, viața profesională cu viața uh, familială. E nevoie, sigur, de facilități de îngrijire a copiilor și statele membre trebuie să fie încurajate să ia măsuri concrete pe piața muncii. Sigur că nu există o singură soluție la toate problemele. Trebuie găsit un echilibru perfect pentru fiecare persoană. Dragi colegi, eu sunt uh, convinsă că toți colegii din diverse grupuri politice înțeleg importanța acestui subiect. Trebuie să transmitem un mesaj clar cetățenilor noștri mâine, să le spunem că nu închidem ochii la problemele lor. Vă rog să susțineți acest uh, raport la vot la Mulțumesc. Începem acum la procedura intervențiilor spontane cu doamne, doamna Șoidrova. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, stimate colegi, pentru acest raport. Este important ca Parlamentul European să discute evoluțiile demografice negative din Uniunea Europeană. Trebuie să căutăm măsuri pentru a face față acestor provocări. Sunt de acord cu cu importanța politicilor familiale și nevoia de a îmbunătăți condițiile lor. Aș dori ca Parlamentul European să solicite statelor membre să îmbunătățească politicile de familie, să sprijine îngrijirea copiilor și a relațiilor familiale stabile, fiindcă nu este vorba despre condiții materiale, ci despre condițiile, condițiile de încredere pe care trebuie să le ofere familia. Din, uh, în locul acestui fapt, uh, Parlamentul European cere Comisiei să sprijine relațiile acestea noi care înlocuiesc familia tradițională. Mulțumesc, doamna Mund. Um, I'd like to... Doamna Ward, aș dori să mulțumesc uh, colegii mele pentru toată munca pe care a făcut-o pe marginea acestui dosar. Știu că nu a fost ușor. Este foarte important ca acest raport să dă o declarație clară împotriva austerității și sublinează o realitate cât se poate de tristă. Faptul că femeile sunt afectate de uh, contractele precare de muncă și de lipsa de asistență în uh, ce privește serviciile publice. Aici trebuie să intervenim și să acționăm. Este un exemplu important referitor la modul în care Uniunea Europeană promovează egalitatea de gen și echitatea socială. Iar noi trebuie să ne susținem valorile în calitate de deputat europeni, trebuie să atragem atenția asupra muncii importante care uh, este realizată în acest Parlament. Trebuie să ne asigurăm că alegătorii noștri în Regatul Unit beneficiază în continuare de protecție socială prin uh, legislația Uniunii Europene în orice eventualitate. Monsieur Marias. Domnul Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί μέχρι στιγμής τόσο σε... Mulțumesc, doamnă președinte. Inițiativele care au fost luate până acum la nivel european și național pentru a reconcilia viața profesională și cea familială nu au dat rezultatele așteptate. Nu, în continuare vedem uh, o falie pe piața muncii între cele două genuri și pentru femei este foarte este cu atât mai greu să împace cele două aspecte ale vieții. Sunt multe motive pentru care femeile se găsesc într-o situație mai uh, dificilă decât bărbații. 28% um, este șomajul în rândul femeilor în Grecia, de exemplu, un procent mult mai mare decât în rândul bărbaților. E nevoie, deci, de uh, diverse măsuri care să răspundă provocărilor uh, statelor membre. Politica de austeritate din statele sudice ale Europei îngreunează și mai mult situația uh, în, uh, și nu ajută absolut deloc. Mulțumesc. domnul Iacovcici. Vreau să vă spun că mi-a plăcut reacția dumneavoastră, domnul președinte, când ați văzut că am cerut cuvântul din nou. Adesea iau cuvântul la intervențiile spontane. Acum vreau să vorbesc despre experiența mea personală. Am uh, experiență de 25 de ani într-o țară conservatoare, ca, precum uh, Croația, politic, am încercat să creez condiții necesare pentru egalitatea între sexe și uh, nediscriminarea pe piața muncii și în politică. În momentul în care am uh, creat uh, lista partidului pe care, la, pe care l-am condus mai mulți ani, am încercat întotdeauna să existe o, un echilibru între sexe, să fie întotdeauna cu o femeie mai mult decât uh, numărul bărbaților pe listă. Și iată acum bărbații discută acest subiect. Mesajele pe care le transmit, uh, pe care le transmit acest uh, raport este foarte important și, bineînțeles, mulți bărbați vor lua cuvântul, domnul Pianter Lopus. Obrigado, senhora Presidente décadas de políticas neoliberais em... Pimenta Lopes. Deci, politicile de austeritate ale Uniunii Europene duc uh, la regres social care creează un număr uriaș de săraci, de șomeri și uh, aceste politici au distrus lucrătorii, au distrus negocierile colective, au impus salarii mici, au dereglementat uh, orele de lucru, au dus la uh, privatizarea ofertei publice a serviciilor de familie și uh, abandonarea directivei de, de maternitate Eh, și eh, salarii neplătite 100%. Iată ce se întâmplă acum. Se pune masca socialului eh, asupra, obiectivelor Uniunii Europene, dar de fapt se sporesc inegalitățile și va trebui, pentru a schimba lucrurile, să, să ne despărțim cu totul de politicile de dreapta. Mulțumesc. Domnul Portason nu este Uh, în sală, dar continuăm cu prezența masculină. Domnul Sebastian. Allez-y, monsieur. Eh, gracias, señora, señora presidenta. poco, poco hay que decir, creo que las... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am decât câteva lucruri de spus, pentru că totul a fost uh, explicat cât se poate de clar. Pentru a aduce în echilibru viața profesională și cea familială, Asta a subliniat și colegul nostru înainte. Este nevoie de măsuri bine structurate. Politica Uniunii Europene actuală nu a procedat bine până acum pentru că nu a implementat tot ceea ce se decisese. Este nevoie de uh, măsuri mai clare în ceea ce privește concediu de maternitate, concediu pentru creșterea copilului. Dacă nu se schimbă lucrurile pe viitor, nu vom reuși niciodată să reconciliem viața profesională și cea de familie. Este așadar foarte important pentru egalitatea de gen să atingem acest obiectiv. Așadar, politica trebuie modificată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Polceac. Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. <clears throat> Já na té zprávě... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu văd aspecte pozitive ale acestui raport, cum ar fi toate chestiunile care se referă la dreptul la odihnă sau la găsirea unui echilibru între viața familială și viața profesională pe piața muncii, însă există și neajunsuri ale raportului. Uh, legislația în domeniul muncii este deja constrânsă de foarte multe dispoziții uh, și norme rigide și cred că Uniunea Europeană nu ar trebui să devină paternalistă uh, și, să, și superioară, pentru că e o chestiune aici de negocieri colective între partenerii. Uniunea Europeană nu ar trebui să devină un sindicat pentru europenii de pe piața muncii. Aceasta e o chestiune de subsidiaritate. Uh, eu cred că statele membre ar trebui să acționeze în acest sens. Mulțumesc. Cine? Sindicat, je vous... Mulțumesc, doamna Arena. Când vorbim despre Parlamentul European, care nu trebuie să fie un sindicat, în ciuda solicitărilor sindicatelor naționale, dar și europene, Comisia în 2015 a hotărât uh, să abandoneze revizuirea directivei concediul de maternitate, spunând că aceasta nu era modernă și nu răspundea uh, condițiilor unei uh, vieți moderne de reconcilierea vieții private și vieții Eh, profesionale. Mulțumesc celor două raportoare pentru acest raport echilibrat și modern, care propune o abordare legislativă în ceea ce privește concediul parental, maternitate, paternitate și concediu parental. Asta este, într-adevăr, modern în ceea ce privește noua repartizare a rolurilor și propune o garanție pentru copii pentru copii care au și mai dezavantajați, care nu au o structură de îngrijire, pentru a pune capăt sărăciei acestui servicios și uh, acest lucru este propus a fi drept fundamental înscris în uh, pilonul drepturilor sociale și, într-adevăr, acest raport este extrem de modern și mulțumesc raportoarelor. Mulțumesc, doamna Dăncilă

Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc în numele colegilor mei, comisarilor Marian Tyson și doamna Iurova, celor două raportoare, doamnei Zdanoca și doamnei Blinkeviciute pentru munca depusă. Comisia împărtășește multe dintre analizele și concluziile dumneavoastră. Îngrijirea, rolul părinților, nu mai ține numai de femeie. A avea grijă înseamnă a fi uman și oricine poate să aibă grijă. Mulți bărbați și-ar dori să petreacă mai mult timp cu familiile lor, dar nu au posibilitatea aceasta sau uh, sunt descurajați să o facă. Dar Comisia consideră că dacă un bărbat dorește să fie mai activ sau o femeie dorește să fie mai activă pe piața muncii, ar trebui să aibă posibilitatea să facă acest lucru. chiar atunci când uh, face copii sau când uh, rudele se molnăvesc și sunt în îngrijirea acesteia. Același lucru este valabil pentru o mamă care lucrează și care dorește să fie mai prezentă acasă pentru a fi alături de copiii săi mici sau pentru a-și îngriji rudele bolnave. Acest raport sosește în momentul oportun, pentru că sprijină inițiativa noastră de a îmbunătăți echilibrul între viața profesională și cea de familie și salutăm din acest motiv munca comisiilor FAM și EMPL care atrag atenția asupra acestor provocări importante și sugerează opțiuni interesante. Obiectivul comisiei este uh, să vină acum cu o abordare mai holistică în ceea ce privește abordarea provocărilor presupuse de reconcilierea vieții profesionale cu cea familială. Există un cadru legislativ și instrumente politice, precum uh, liniile orientative, benchmark-urile și monitorizarea, însă acestea este evident că nu sunt suficiente. Atât uh, instrumentele legale cât și uh, măsurile politice trebuie modernizate și actualizate. În primul rând, atât bărbații cât și femeile trebuie să înțeleagă care este potențialul lor pe piața muncii și, în al doilea rând, trebuie să sprijine angajatorii astfel încât să beneficieze de ceea ce au nevoie. În al treilea rând, trebuie combătută discriminarea și, în al patrulea rând, dorim să reducem expunerea bazată pe gen uh, la sărăcie și să susținem egalitatea de gen. De aceea, dorim să venim cu un pachet cuprinzător cu măsuri legislative și nelegislative pentru a sprijini familiile în care ambele părți lucrează. De asemenea, familiile care urmează să aibă copii și Sigur că trebuie să există servicii uh, și uh, structuri de servicii de îngrijire de calitate și accesibile, astfel încât uh, familiile să aibă opțiuni și nu trebuie să uităm care sunt provocările presupuse de îngrijirea oamenilor în vârstă sau a rudelor bolnave. Vom propune soluții actualizate care să vină în întâmpinarea nevoilor reale și am ajuns acum la cea a doua consultare cu partenerii sociali. Căutăm soluții pozitive de acțiuni legislative la nivel european. Și, de asemenea, am încheiat consultările publice care s-au încheiat în februarie anul acesta. Părerile exprimate de experți în ceea ce privește punctele prioritare arată că este nevoie să se dezvolte măsuri nelegislative la nivel european, precum uh, linii orientative, politice, îmbunătățirea măsurilor și activități de împărtășire a cunoștințelor. Toate acestea uh, au fost discutate și cu partenerii sociali, iar Comisia dorește să acompanieze acest proces. Dacă partenerii sociali decid să nu intre în discuție, în dezbatere, atunci Comisia dorește să exploreze toate celelalte posibilitățile care să ducă la un uh, cadru legislativ uh, și politic stabil. Ați auzit uh, acest angajament, l-ați văzut în programul nostru de lucru și suntem uh, bucuroși uh, de sprijinul dumneavoastră în acest efort pe care îl facem. Împreună răspundem la această provocare, astfel încât bărbații și femeile care lucrează în Uniunea Europeană să aibă de câștigat. Vă mulțumesc pentru atenție. Le débat est clos et le vote aura lieu. Am încheiat dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Trecem acum la intervențiile de un minut în virtutea articolului 163. Începem cu domnul